Dragi colegi, reluăm ședința. Și reluăm lucrările de unde le-am lăsat aseară. În această dimineață am considerat că este momentul oportun ca înainte de alegerile europene de luna viitoare să organizăm un ultim schimb de opinii cu privire la situația cadrului financiar multianual și a resurselor proprii pentru perioada de după 2020. Eu însumi am avut uh, privilegiul să fac parte din echipa de negociere alături de cei doi coraportori pe cadrul financiar multianual, Ian Olbricht și Isabel Toma. Cei doi, și cei doi coraportori pe resurse proprii, Lewandowski și Gerard Depre. Dați-mi voie acum să fac câteva observații preliminari. De mai bine de un an, Parlamentul a lucrat în mod concertat pentru a demonstra că este responsabil, este serios și constructiv în acest proces și aș vrea să menționez adoptarea a două rapoarte din proprie inițiativă în martie 2018 uh, pentru a contribui la propunerea uh, comisiei care se făcea așteptată. În mai am avut o rezoluție care, pe baza propriilor noastre calcule, ne-a permis să restabilim adevărul cu privire la cifrele nu întotdeauna sincere furnizate de comisie și apoi uh, am avut adoptarea unui raport intermediar în noiembrie cu poziții care se doresc realiste, care sunt uh, cuantificate prin cifre și detaliate pe programe sectoriale. Este un document de referință, însoțit de un efort de coordonare fără precedent în cadrul Parlamentului European și asta s-a făcut prin intermediul grupului de contact pentru CFM prezidat de președintele Tajani însuși și organizarea la inițiativa raportorilor pe CFM și resurse proprii a unei serii de reuniuni cu raportorii sectoriali. Iată ce mult am lucrat. Însă munca Parlamentului nu s-a oprit aici. În ultimele două luni, echipele de negociere s-au străduit să dialogueze cât se poate de mult cu Consiliul în cadrul uh, briefingurilor și debriefingurilor um, Consiliului de Afaceri Generale, dar și cu ocazia uh, reuniunii informale a uh, Consiliului de Afaceri Generale de la București luna trecută. Este absolut esențial ca aceste contacte să se intensifice în noul mandat al Parlamentului. Va trebui să contribuim în scris la discuțiile din cadrul Consiliului și va trebui să ne transmitem uh, comentariile în uh, atenția membrilor Consiliului de Afaceri Generale și trebuie să furnizăm fișe de informații mai specifice cu privire la poziția Parlamentului către grupul de lucru al Consiliului pentru cadrul financiar multianual. Pentru toate aceste lucrări, aș vrea să le mulțumesc celor patru coraportori dacă Consiliul a respins, a, a amânat uh, unilateral până la sfârșitul lui 2019 orice poziție cu privire la CFM, Parlamentul nostru, pe de altă parte, a avansat într-un mod susținut și coerent și chiar convingător. Echipa de negociere constituită în noua legislatură va trebui să preia ștafeta și să reamintească Consiliului și Comisiei că prerogativele Parlamentului privind CFM-ul nu se rezumă la o simplă aprobare la sfârșitul procesului, atunci când șefii de state și guverne se pun de acord asupra CFM. Nu există un uh, fapt împlinit și summitul uh, șefilor de state și guverne nu trebuie să fie un pretext pentru a deturna procedurile legislative prevăzute de tratat. În aceste condiții este imperativ să angajăm adevărate negocieri între Consiliu și Parlament pentru a ne asigura um, că există aprobarea noastră finală. Este de asemenea necesar să se respecte prerogativele de codecizie ale Parlamentului pe programele sectoriale și, regulament, și uh, regulamentul privind statul de drept. În pofida acordurilor parțiale la care s-a ajuns în ultimele săptămâni pe anumite programe, principiile de bază ale negocierii sunt următoarele. Nothing is agreed until everything is agreed. Nimic nu este convenit până când nu este convenit totul. Și uh, asta ca să evităm uh, derapajele, iar uh, cadrul financiar și resursele proprii trebuie adoptate în mod comun. Parlamentul va spune nu dacă nu se fac progrese în materie de resurse proprii, pentru că acest cadru financiar multianual și resursele proprii sunt um, legate în mod um, interdependent. Am să le dau cuvântul coraportorilor ca să ne prezinte situația privind dosarul uh, cadrul financiar multianual și resurse proprii. Avem trei coraportori prezenți în această dimineață. Poate că Ian Olbricht ar putea să înceapă. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să vă informez care este situația uh, din punctul de vedere al raporturilor pe CFM. Din păcate, doamna Toma nu este prezentă, însă am să încerc eu să vă prezint poziția noastră comună. Întreaga dezbatere despre CFM uh, merge în aceste trei direcții pe care le-ați descris. În primul rând, avem o dezbatere despre CFM și regulamentul CFM. Acesta este primul element care se referă la suma din buget și mecanismele și structura bugetului, durată și așa mai departe. Practic, este elementul uh, principal și de bază și am discutat uh, și poziția aceasta se regăsește în rezoluția noastră și în raportul nostru intermediar. De această dată, pentru prima dată, Parlamentul a prezentat cifre în raportul intermediar și am încercat să traducem, să transpunem uh, propunerea Comisiei și propunerea noastră în cifre concrete pe care le-am prezentat în acest raport inter- intermediar. Dezbaterea despre regulamentul CFM și despre cadrul general este în curs de desfășurare. Și în Consiliu se discută unele elemente, însă discuția nu este finalizată pentru că există divizii, um, diviziuni mari și divergențe mari între statele membre, în special în ceea ce privește suma din buget și apoi în ceea ce privește structura și flexibilitatea. Așadar, acesta este un prim element. Până la urmă, la finalul acestui proces, regulamentul va fi punctul de pornire pentru finalizarea tuturor regulamentelor sectoriale legate de CFM. Deci totul depinde de CFM. Și după cum știm, așteptăm cu toții poziția comună a Consiliului, care mm, va fi uh, adoptată prin decizie unanimă și care va fi acceptată în mod uh, formal de către lideri uh, în funcție de agenda lor. Și Consiliul European probabil că va lua decizia politică înainte de sfârșitul anului, poate în octombrie, poate în noiembrie și apoi Consiliul și abia apoi Parlamentul European își va da consimțământul dacă uh, o va face. Această a doua direcție are legătură cu dimensiunea sectorială, care este o consecință a CFM. Și în această direcție Există două subdirecții între Parlament și Consiliu, în primul rând. Vorbim despre negocierea referitoare la regulamentul propriu-zis, care se află în procedură de codecizie. Discuțiile sunt în curs. Unele sunt finalizate, altele sunt parțial finalizate și altele nu sunt deloc finalizate. Mă refer aici la uh, programul PAC. Însă după dezbateri îndelungate cu Consiliul, am primit în cele din urmă scrisoarea. Parlamentul, practic, a primit scrisoarea în uh, care Consiliul spune că ceea ce s-a convenit la trialoguri poate fi considerat un acord parțial și nu un compromis parțial, deci un acord parțial. Și la sesiunea finală de vot din aprilie, vom avea prima lectură a Parlamentului. În unele cazuri uh, vom avea acordul, parțial. După ce am primit scrisoarea de la Consiliu cu această indicație clară legată de ceea ce cred ei că este acordul parțial. A treia chestiune se referă la mm, dimensiunea sectorială în cadrul negocierilor. Bineînțeles că are legătură cu al doilea aspect, dar cumva este și un pic diferit. În Consiliu au pus unele elemente între paranteze, nu le-au discutat și au discutat uh, doar între ei. Noi pregătim poziția Consiliului în aceste aspecte concrete. De ce e atât de important acest lucru? Așa cum spunea președintele comisiei noastre, ține de competența noastră, ține de codecizie. Însă liderii, conducătorii uh, vor uh, adopta uh, poziția ca fiind poziția Consiliului deși este o chestiune care ține de codecizie și acest lucru nu este deloc discutat și cred că în viitor ne putem aștepta la o situație în care Consiliul um, Europei pe an dacă nu se acceptă în paralel și la trialoguri cu uh, Parlamentul va avea singura decizie. Deci va fi doar decizia Consiliului. Dacă această decizie va ajunge în Parlament, cred că raportorii nu pot garanta uh, avizul uh, conform al Parlamentului, pentru că consimțământul Parlamentului necesită cel puțin o cooperare strânsă în pregătirea poziției. Parlamentul este diferit de acum 5 ani și va fi diferit după alegeri. Și trebuie să spunem un lucru important astăzi lucrările referitoare la regulamentul CFM nu sunt finalizate pentru că este nevoie de o poziție politică legată de buget. În al doilea rând, trialogurile sunt în curs, dar nu pot fi finalizate fără CFM. Și această uh, acest pachet de negociere este în pregătire, dar dacă este finalizat fără să se țină cont de poziția Parlamentului, va fi doar o poziție unilaterală a Consiliului și cred că Isabel uh, poate fi de acord cu mine. Noi, ca și coraportori, ne putem aștepta ca ultima etapă a acestui proces să aibă loc în prima jumătate a anului, ca să fiu optimist, și pesimist la sfârșitul lui 2020. Cred că aceasta este situația. Dacă există o cooperare strânsă cu Parlamentul, ne putem aștepta să se întâmple în prima jumătate a anului viitor. Dacă nu există o cooperare strânsă cu Parlamentul, mă aștept să fie la finalul lui 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, Ian! Cine preia ștafeta? Domnul Lewandowski? Good morning! Bună dimineața! În ceea ce privește resursele proprii, nu avem prea multe progrese până acum. Gerard și cu mine trebuie să reconfirmăm uh, poziția Parlamentului, care este mai ambițioasă decât poziția inițială a Comisiei Europene. De asemenea, trebuie să ne reconfirmăm și condiționalitatea. Însă nu există, uh, însă nu se va putea face un acord pe CFM fără progrese în ceea ce privește resursele proprii. Pe 5 și 6 aprilie, la București, se va discuta discuta despre resursele proprii și cred că aceasta va fi prima discuție serioasă despre resursele proprii. Asta pe lângă această poziționare pro și contra anumitor adăugiri noi la partea de venituri a bugetului. Acum, întrebarea care se pune este dacă Parlamentul ar trebui să fie invitat. Eu cred că ar trebui și, de fapt, de recomandat acest lucru, însă eu nu pot să mă duc vineri la București. Nu știu dacă Gerard poate să se ducă, dar nu știm dacă suntem invitați. Dacă Gerard uh, e liber, am putea să-l trimitem în capitala României ca să influențeze discuția între liderii uh, de participanți la Consiliul Informal Ecofin. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Nous allons connaître la réponse, Gérard. Să vedem ce ne răspunde Gerard. Domnule președinte, îi mulțumesc lui Ianuș pentru că mi-a lansat această invitație să mă duc la București, dar din păcate am răspuns deja la această solicitare. Îmi este total imposibil să mă duc. Regret profund acest lucru. Am puține de adăugat, domnule președinte, pentru că în ceea ce privește situația dosarului privind resursele proprii, ați participat la București la ultima reuniune la care a fost discutat acest subiect. Nu, deci ați uh, extras ceva pozitiv de la acea reuniune? Deocamdată nu pot uh, să spun decât ce ați spus și dumneavoastră și ceea ce a spus și Ianu, și anume că pentru noi cele două dosare sunt legate între ele cel puțin în ceea ce privește Parlamentul acesta. Nu știu ce va hotărâ Parlamentul viitor, pentru că mm, după următoarele alegeri Parlamentul va fi compus un pic diferit și uh, nu pot uh, decât uh, să-mi doresc ca votul cetățenilor să mm, meargă pe logică și nu să schimbe lucrurile în rău. Oricum, poate că va interveni un element nou. Nu știe nimeni nimic, să ne apropiem de termen. Ce se va întâmpla cu Brexitul? În eventualitatea în care ne confruntăm cu un Brexit dur, tind să consider că resursele proprii vor deveni mai necesare ca oricând. Uh, am această tendință să cred, nu știu cum va fi uh, în realitate. Resursele proprii vor deveni uh, tot mai uh, importante pentru că va trebui să creștem, pentru că altfel va trebui să creștem contribuțiile naționale. Este doar o estimare. Nu vreau un Brexit dur ca să avem mai multe resurse proprii, dar cred că va fi un element important în discuția care va avea loc la nivelul Consiliului. Dar în momentul de față, așa cum a spus și Ianu și cum ați repetat-o și dumneavoastră, cele două elemente sunt legate. Nu va fi un acord al Parlamentului, dacă în același timp nu se fac progrese și în ceea ce privește resursele proprii. Eh bien, monsieur le rapporteur, je pense qu'il va Bine, domnule raportor, atunci trebuie să găsim alte argumente decât ruptura aceasta fără acord. Cred că probabilitatea că Regatul Unit să mai rămână câteva luni în Parlamentul European devine din ce în ce mai uh, clară. Nu știu, întreb pe domnul Howard dacă e pregătit să intre în campania electorală. Poate va trebui să se gândească serios în zilele următoare și uh, director general al DG Budge îmi spunea din ori că Regatul Unit a trimis deja nota plată pentru luna aprilie. Dar în fine, acum cât despre CFM și resursele proprii, o să dau cuvântul Potorul de umbră, domnul Fernandez. Ba nu, atunci doamna Gardia Saval, dacă dorește, nici dânsa nu dorește. Incredibil, domnul Colmel, atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu mai are rost să facem comentarii pe marginea subiectelor deja abordate. Dacă îmi permite colegul Gerard, aș vrea să reacționez la cele spuse de el. El zicea că speră că cetățenii vor lua decizia cea bună. Să știți că oamenii uh, întotdeauna iau decizia cea bună. Ei ne trimit aici și uh, a, decizia lor trebuie să fie acceptată. Eu, eu o accept. Dacă ceilalți nu acceptă decizia populației, îmi amintesc de cartea aia în care regele era nemulțumit de populația sa și vrea un alt popor. Așa departe n-aș vrea să mergem. Dar uh, aș vrea să adresez o întrebare provocatoare. S-a tot spus că nu ne vom da acordul pe CFM fără să fie ajuns în prealabil la un acord pe marginea resurselor proprii. Ce înseamnă asta? Avem un regulament de procedură uh, la care fac apel anumite state membre uh, și statele membre spun că nu își doresc aceste resurse proprii după Brexit, uh, după toate cele întâmplate în, uh, în curând, de curând. Și dacă statele membre nu își doresc resursele proprii, atunci ce facem? Nu o să avem buget? Dacă există argumente bune pentru resursele proprii, atunci argumentele alea bune trebuie să fie și uh, Um, convingătoare. Dacă argumentele astea nu sunt convingătoare, atunci nu facem pași înainte în ceea ce privește resursele proprii. Eu cred că subiectul acesta trebuie să fie în continuare uh, gândit. Ce facem? Fără CFM uh, distrugem toată Uniunea Europeană? O dizolvăm? Bun, mai dorește cineva să ia cuvântul? Mă și Domnul Manca. Ďakujem pekne. Ehm, Učite, že vlastné zdroje nie preto, že... Da, mulțumesc. Nu neapărat din cauza Brexitului, dar propriile resurse sunt necesare care, măcar să ne asigurăm că ne respectăm angajamentele conform tratatului. Și am o întrebare. Grupul Monti au participat uh, oameni foarte competenți de la Consiliu, de la Comisie de la, și de la Parlament. Și pe durata pregătirilor noi, resur- noi propuneri pentru noi, uh, propriile, propriile resurse, am examinat-o uh, în detaliu și mm, cu excepția unei persoane și a unui articol am avut unanimitate de păreri. Până acum n-am primit uh, răspuns din partea Comisiei ca să ne spună și nouă de ce Consiliul și Comisia nu au recunoscut anumite elemente ale raportului Monti. Singurul argument pe care l-am auzit eu e că, după anumite analize, n-au recunoscut un element cum ar fi taxa pe emisiile de carbon și nu știu din ce motive ar fi foarte uh, bine să cunoaștem și noi aceste motive, pentru că această taxă poate avea mai multe obiective. În primul rând să forțăm țările emergente să producă mai eficient și să ne ajute și ele la îndeplinirea uh, obiectivelor de climă. Apoi, uh, în al doilea rând, companiile europene pot fi mai competitive față de cele care produc, mă rog, în lumea a treia, ca să spun așa, și nu ecologic, și în al treilea rând, putem avea um, sume însemnate pe care să le colectăm pentru bugetul european cu această taxă și atunci întreb în uh, această întrebare Comisiei, pentru că noi am pregătit uh, totuși o rezoluție foarte bună ca Parlament, dar când uh, nu toate lucrurile sunt uh, se bucură de un acord, atunci trebuie să ne să și explice de ce și n-am auzit până acum explicație. Mulțumesc! Bien, mes chers collègues, qui d'autre souhaite... Bine, dragi colegi, cine mai dorește să ia cuvântul în legătură cu uh, cadrul financiar multianual și resursele proprii? Oui, monsieur le président, très rapidement. Domnul Fernandez, da, foarte rapid, domnule președinte, vreau să mulțumesc celor patru raportori eh, și grupurilor politice care au lucrat la acest dosar, care au făcut treabă bună. Asta pentru a avea un acord de calitate înainte alegerilor europene. Și am tot așteptat după Consiliu, dar Consiliu, iată că încă nu a adoptat o poziție și atunci întreb ce se poate întâmpla pe viitor. Consiliul nu ține cont de munca Parlamentului, decide de unul singur și prezintă propunerea Uh, ca un fapt împlinit uh, și noi putem doar să spunem da sau nu. Uh, și spun că dacă Parlamentul nu-și dă acordul, nu vom avea CFM-ul la timp ca să poată intra în vigoare în 2021. Trebuie să fim atenți la acest argument, pentru că ăsta poate fi jocul și presiunea pe care vrea să exercite Consiliul și noi Trebuie să spunem că nu acceptăm să fim puși în fața faptului împlinit, pentru că noi ne-am făcut treaba și am făcut o treabă foarte bună și am făcut-o la timp. Dar acum, Consiliul, după cum au spus raportorii, Consiliul trebuie să respecte cetățenii, adică reprezentanții săi, Parlamentul, deci trebuie să negocieze cu noi. Și în domeniul resurselor proprii, să spunem și acolo lucrurilor pe nume, să spunem că pentru noi resursele proprii nu înseamnă doar să reducem sumele și să trans, facem transferuri, să, să înlocuim cheltuielile cu bugetele naționale. Ce vreau să spun prin asta? Încasările provenite din resurse proprii ar trebui să uh, contribuie la buget, să sporească bugetul uh, până la nivelurile pe care și le dorește Parlamentul și nu uh, din potrivă să scadă sumele care provin de la bugetele naționale. că casa își dorește Consiliul, să facă această înlocuire și să mențină nivelul bugetului. Deci era 1,3 din venitul național brut și asta nu este o cerere extraordinară. Tocmai e pentru a respecta prioritățile Consiliului. Această cere și sumele de care avem nevoie pentru politica de coeziune, pentru politica agricolă, cercetare, Erasmus, noile priorități. Deci 1,3 chiar nu este uh, o sumă extraordinară și este metodologia corectă. Deci facem o adunare. Uh, care sunt prioritățile, ce sume este alocate. Am făcut o donare și rezultatul a fost 1,4 și să nu accept asta. Uh, se vorbește despre 1,0 din venitul național brut și acolo se pune ceea ce era în afară, cum era Fondul European pentru Dezvoltare. Poate linia pentru capacitatea bugetară pentru zona euro va figura și acolo și se reduce bugetul, dar tot 1,0 e și apoi facem adunarea în ce privește prioritățile. Dacă facem așa, să știți că nu respectăm cetățenii și nu facem o Uniune Europeană mai puternică. Și de aceea vreau să mulțumesc din nou celor patru raportori pentru excelenta muncă pe care au depus-o. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest, aceste laude. Intervenție fără microfon. Peut-être qu'on a trouvé quand même... Euh, da, poate că, spune președintele, poate totuși între 12 și 14 miliarde din uh, resurse poate că le-am găsit, pentru că dacă Regatul Unit ar fi să rămână în Uniunea Europeană, Da, vom trăi și vom vedea. În fine, astea sunt speculații. Dar vreau să spun că e un element care nu mă mulțumește deloc și anume că n-a existat o dezbatere prealabilă să vedem despre ce Europa vorbim noi de fapt. Se prevede un buget pentru 2021-2027 dar ce Uniunea Europeană va fi, vom avea în 2027, cum va arăta ea? va fi o putere mondială, că dacă reușim să facem din ea o putere mondială și să nu fie uh, supusă celor care au fonduri suverane, Chinei și altor câteva țări, pentru că, iată, de multe ori nu prea reușim să încropim bugetele naționale. Deci ce înseamnă asta pe plan bugetar? șefii de state și de guverne ce decizie vor avea? Care a fost impresia mea? Bun, să mă contrazic că e Olbrich, dar când uh, ne-am întâlnit cu miniștri, cu secretari de stat, cu directori uh, ai unor administrații, am avut impresia că ei continuă să spună ce se spunea de luni de zile în uh, rândurile guvernelor lor, dar fără a fi intrat într-o schemă predefinită de parcă nici n-aș fi început negocierile. Și impresia noastră a fost că ei sunt cumva în așteptare, în așteptarea arbitrajului șefilor de stat și de guvern la, de, cu ocazia unui summit. Deci, eu mă tem că acest acord va interveni uh, brusc și dintr-o dată, dar fără a ține cont neapărat de ce s-a făcut la Parlament. În 2013 eu nu eram la Parlamentul European, însă cred că ce am făcut noi e ceva chiar fără precedent și acum uh, vom vedea asta proba adevărului și poate și necesară o conștientizare într-o bună zi din partea Consiliului ca acesta să nu mai considere că în domeniul bugetar Parlamentul nu face decât să respecte guvernele, eh, deciziile guvernelor. Că asta a fost impresia mea în concilierile care se duc în fiecare an. Adică la negocieri eh, plecăm acolo foarte hotărâți eh, și foarte soliți, dar când vine momentul adevărului, finalul negocierilor, nu prea mai dăm dovadă de hotărârea asta și se termină la fel de fiecare dată. Ar fi bine ca într-o zi să se mai schimbe scenariul ăsta sau, în fine, să poată să se vadă și o opoziție între Consiliu și Parlament. Asta e prețul care trebuie plătit ca să să se țină cont uh, de părerea noastră și să fie respectată. În ce privește resursele proprii, trebuie discutat. dacă se spune că resursele proprii vor duce la mai multe, mai multe sarcini fiscale pentru contribuabile europeni, poate nu ăsta e cel mai bun mod de a face reclamă în Uniunea Europene. Adică resursele proprii vor proveni din impozite care nu sunt plătite direct de cetățenii europeni, dacă tot, uh, până la urmă, tot ei vor suporta cheltuiala. Când, când băncile plătesc uh, taxe, atunci uh, cei care au bani la bancă până la urmă plătesc și dacă noi facem, impunem taxe firmelor GAFA și așa mai departe, până la urmă prețul va fi plătit de cei care au publicitate pe platformele acestea iar aceștia la rândul lor își vor amortiza cheltuielile uh, pe spinarea industriei, care poate că va trebui, va trebui să-și reloce uh, producția în Asia sau oricum vor plăti până la urmă consumatorii final. Deci să nu facem acum speculații în legătură cu noile resurse, pentru că eu cred că nu asta este ecuația corectă. Dacă e să existe corect, uh, resurse proprii, e ca să scăpăm de tirania asta a sumelor care, pe care vrea fiecare stat să le primească înapoi, pentru că se face o comparație între ce primește fiecare stat de la Uniunea Europeană cu fondurile de coeziune, cu politica agricolă comună și le compară cu propria contribuție directă la buget, cu două categorii de state, aici contribuabili net și, benefic- net și beneficiarii net. Uh, Păi asta este principiul solidarității europene. Celles et ceux ici. Deci chiar sunt invidios pe cei care ne vor urma aici după alegeri. Ei vor trebui să continue ce au făcut atât de bine cu raportorii noștri și va fi momentul adevărului acela. Rezultatul cu siguranță va fi recunoașterea rolului Parlamentului ca instituție aflată în centrul Uniunii Europene și a viitorului său. Comision, par la voie du director general Kopman, pour... poate director general al Comisiei Kopman ne poate lămuri. Merci, monsieur le président. Je, je suis, je suis... Mulțumesc, domnule președinte. Acum nu știu dacă pot eu să vă lămuresc, dar pot să contribui la dezbatere, dezbatere care e foarte interesantă. Deci vreau să spun că nu trebuie să subestimăm rolul jucat de Parlament, asta în primul rând. Sigur că Consiliul are modul său de a vedea lucrurile și eu înțeleg și punctele noastre de întrebare, dar uh, să știți că dumneavoastră sunteți ascultați, miniștrii știu foarte bine că resursele proprii pentru Parlament sunt foarte importante și că totuși trebuie să țină cont de poziția noastră. Deci eu cred că vă pot sfătui doar să continuați să faceți ceea ce faceți foarte bine, deci să fiți pregătiți din punct de vedere tehnic. Dumneavoastră ați fost prime, primii dintre toate instituțiile care au fost avut o poziție clară, detaliată, cantificată. Și e foarte bine că îndemnați Consiliul să participe la reuniunile organizate pentru că nimic nu e în zadar, e clar că e o negociere, fiecare instituție are logica proprie, nu vreau să comentez acum, dar sigur și dumneavoastră aveți propria dumneavoastră logică și ce pot să vă spun eu e că logica dumneavoastră este una solidă și are un impact uh, vizibil. În al doilea rând, uh, Uh, dezbaterea uh, despre propriile resurse, care are legătură cu ce am spus mai înainte, și asta este foarte importantă și ce a spus domnul președinte în ce privește dificultatea de a spori uh, cu sume importante resursele proprii, da, considerațiile astea sunt adevărate, desigur, dar este importantă poziția noastră, adică dumneavoastră ați explicat că trebuie reformat cumva sistemul și aici, uh, din nou, cred eu că, deși sunt dificultăți uh, la Consiliu, totuși colegii de la Consiliu vă dau ascultare, iar Comisia își apără propria propunere, uh, apără îmbunătățirile pe care le-am propus și cred că, în sfârșit, Asta aveți un punct foarte pe care Consiliul va trebui să-l integreze în hotărârile pe care le va lua și aș spune că mai este un al doilea punct Parlamentul întotdeauna a avut un rol important uh, de jucat și un impact în legătură cu rezultatul negocierilor și anume flexibilitatea. La reuniunea informală a Consiliului de Afaceri Generale la București, reprezentanții dumneavoastră au uh, spus foarte bine ce au spus și pot să vă confirm că spusele lor uh, au fost ascultate cu atenție, ceea ce e foarte important ce privește funcționarea bugetului, posibilitatea de a da rezultate, de a avea valoare adăugată europeană în împrejurările state de schimbătoare, toate astea au mare importanță și să vă gândiți la asta, asta e sfatul meu și știți foarte bine că Parlamentul European e cel care, la revizuirea la jumătatea mandatului, a fost cel care a reprezentat elementul inovator în acest domeniu. Concluzia ar fi că rolul dumneavoastră este important, comisia, care este un mediator onest, lucrează cu dumneavoastră la fel ca și cu Consiliul și sper că mm, eforturile dumneavoastră uh, vor continua și în lunile următoare și vor continua și din luna iulie încolo cu noul Parlament, pentru că cred că Europa are nevoie de dumneavoastră ca să avem un rezultat durabil. Mulțumesc! Mulțumim, domnule director general. Cuvintele noastre ne încurajează. Recunoașteți uh, eforturile noastre și uh, e clar că vom merge pe aceeași linie și de acum încolo. Viitorii uh, membri ai Parlamentului European trebuie să depună la rândul lor eforturi fără să precupețească, de fapt, uh, niciun, nicio încercare. Ideea e să, să mergem cu toții în direcția cea bună și iată, asta ați reușit să declanșați, deci nu trebuie să ne oprim în momentul de față și expertiza Comisiei pentru Bugete nu uh, poate fi decât uh, întărită, confirmată, încurajată. Deci, iată, toate acestea sunt de bun augur pentru viitorul Uniunii. Le dau acum cuvântul din nou cu raportorilor noștri. Începem cu raportorii pe tema resurselor proprii. Mai aveți vreo 10 minute la dispoziție pentru remarcele de încheiere, pentru că următorul punct de pe ordinea de zi ar trebui să înceapă, sau discuția pe marginea următorului punct ar trebui să înceapă la ora 10. Domnul Depre, Domnule președinte, <laughs> voi vorbi foarte lent. Asta pentru ca toată lumea să mă înțeleagă corect. Nu am lăudat unul pe celălalt. Cred că laudele sunt uh, fondate. Am uh, lucrat cu mare seriozitate. Cred că de data aceasta eforturile noastre au fost mai serioase decât în fostul uh, CFM. L-am ascultat pe directorul general și mi-am dat seama că există un subiect pe care nu l-am pus în discuție până în momentul de față. Și anume, chiar dacă suntem, nu suntem uh, într totul satisfăcuți de propunerea Comisiei, totuși propunerea Comisiei Europene a fost o bună bază de uh, discuție, cel puțin din perspectiva noastră. Și domnule uh, director general, propunerea comisiei merge nu doar pe partea de apărare, un subiect important pentru noi, ci și pe partea aceasta de resurse proprii, care uh, este atât de importantă pentru noi. Deci, iată, propunerile noastre au fost posibile și datorită propunerii Comisiei uh, Europene. Domnul uh, Kölmel uh, a pus în discuție un subiect pe care aș vrea să-l reiau. Venim cu propunerile legate de resursele proprii nu doar pentru a compensa Brexitul sau uh, scăderea creditelor. Mai există un element esențial din perspectiva Parlamentului European. În momentul în care ai resurse proprii, așa cum propunem noi, atunci odată ce Uniunea Europeană primește o parte din, să spunem, uh, baza de impozitare comună a întreprinderilor, atunci uh, respectiva, respectiva parte rămâne a Uniunii Europene. Asta înseamnă că nu va mai trebui uh, să negociem din nou și din nou cu statele membre bugetul Uniunii Europene. Deci, aceste resurse proprii, odată atribuite, rămân, așa, vin automat spre Uniunea Europeană. Și cine știe, poate că sumele acestea cresc, vor crește în, în timp. Deci, putem să alimentăm bugetul uh, uh, european fără a lua decizii noi în fiecare an uh, pe marginea bugetului Uniunii Europene. Și asta este interesant, domnule uh, Kelmel, când vorbim despre resursele proprii. Sau și asta este interesant. După aceea, să nu uităm că totuși Brexitul va avea un efect uh, Uh, mecanic asupra multor aspecte bugetare. Va trebui să intervenim și negocierea resurselor proprii este un element important. Nu va mai trebui uh, să ne uh, să, să negociem cu, cu statele membre pe una și pe alta, așa ca la piață. Și tocmai de aceea ne doream acest echilibru, echilibru uh, echitabil atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre. Sper că am vorbit deja 5 minute aproape. Perfect. Și acum uh, mă apropiu de final. Și mai vreau să spun următoarele. Din păcate, în următorul mandat legislativ uh, nu veți mai fi președintele nostru. pe colegii care vor avea sau nu posibilitatea de a rămâne membri ai acestei comisii, aș vrea să îi felicit și aș vrea să le mulțumesc de asemenea pentru colaborarea de care am avut uh, parte. A fost o bună, bună comisie pentru bugete. Mulțumim, subiectul acesta îl păstrăm pentru 5 iunie. Domnul Lewandowski, peste 4 minute trebuie să votez la Comisia Libe, deci am vreo două minute la dispoziție pentru a încheia discuția aceasta, care este perspectiva după ultima uh, rundă de negocieri între Comisie, Parlament și Consiliu. Am reușit în trecut să uh, creștem bugetul cu 3,5 miliarde de euro. Era prin anii, pe la începutul anilor 2000. Nu o creștere mare, dar măcar o creștere de care am beneficiat în urma negocierilor. Era vorba despre CFM-ul 2007-2013. La ultima rundă de negocieri, sub presiunea uh, premierului Cameron, s-a tot vorbit despre flexibilitate. Deci am tot vorbit despre flexibilitate fără să discutăm despre resursele proprii, lăsând resursele proprii la latitudinea grupului uh, Monti. Deci, iată, am, uh, am, n-am făcut față până la urmă presiunilor făcute pe vremea aceea de uh, premierul britanic. De data aceasta ar trebui uh, ar trebui să mergem uh, înainte fără a ne lăsa uh, atrași în uh, cine știe ce flexibilități. Haideți să continuăm să discutăm acest dosar privind resursele proprii pentru că este foarte important. Asta pentru că subiectul în sine este important, fără a ține cont de cine știe ce scădere ale contribuțiilor în funcție de VNP. Mulțumesc. Domnul Olbricht. Deja am înțeles că în prima rundă <laughs> am făcut declarațiile oficiale, acum putem să spunem tot ce ne trece prin minte, nu? Dar două elemente sunt importante, aș zice. În primul și în primul rând, Brexitul. Dacă se întâmplă ceva cu Brexitul în următoarele zile, toată dezbaterea privind CFM se va schimba. Trebuie să rămânem conștienți de asta, pentru că Haideți să ne imaginăm că Regatul Unit rămâne în Uniunea Europeană pentru încă un an sau doi ani. Uh, atunci CFM-ul va fi complet diferit sau va pune din nou problema rabatelor, etc., etc. Deci trebuie să fim pregătiți cu soluții alternative pentru CFM. Asta în primul rând. În al doilea rând, poate că la ultima discuție cu președinția uh, română încercam să explic faptul că Parlamentul a, a învățat și e, arată altfel decât în urmă cu 5 ani de zile. De asemenea, lumea în care trăim uh, e cu totul alta. Acum avem uh, experiența de a spune acceptați bun, dacă nu, ghinion. Deci noi nu ne mai lăsăm la, la mâna Consiliului European. Dar și să nu uităm că atitudinea Parlamentului viitor va fi una cu totul alta, pentru că Parlamentul anul viitor va fi la început de mandat, deci va fi uh, mai uh, dispus să-și asume riscuri. Băcea la Consiliu nu-și dau seama cât de greu e să se ajungă la o abordare comună în sânul Parlamentului European. Eu cred că la Parlament e foarte, foarte simplu, la Consiliu e mai complicat pentru că pozițiile sunt diferite, dar diferite sunt pozițiile și la noi, deci e greu să se ajungă la un consens între grupurile politice la nivel de Parlament European. Știți prea bine uh, cât, uh, câte compromisuri a trebuit să facem pentru a ajungem la abordarea comună. Bacea, raportorii sectoriale o să meargă la Consiliu și ce, ce găsesc, ce primesc? Paranteze. Parantezele ce înseamnă? Că subiectele acelea nu vor fi discutate. Deci cred că Parlamentul viitor trebuie să fie cât se poate de hotărât. Există la nivel uh, de Parlament European o abordare comună, ei bine, măcar atât să facă și Consiliu, și anume să vină cu o abordare comună. Cum adică nu discutăm un, un lucru sau altul? Este Uh, suntem în plină procedură de uh, codecizie, prin urmare, subiectele trebuie să fie cu toatele discutate. Am spus prezent, uh, președinției și voi reveni sau voi uh, spune din nou că cine știe, poate că și Parlamentul European va veni cu parantezele sale. Uh, și uh, deci cu subiectele inabordabile din perspectiva sa. Care va fi uh, rezultatul negocierilor pe atunci sau cum vor arăta uh, negocierile atunci? Deci decât să ajungem la, la așa ceva, ar fi bine ca cei de la Consiliu să vină și ei cu abordarea lor comună. Parlamentul European sau raportorii au reușit să se coordoneze și asta e o mare reușită. S-au, uh, s-au coordonat uh, în, pe diversele sectoare, s-au coordonat pozițiile diverselor uh, grupuri politice pe viitor, Parlamentul va arăta cu totul altfel și sper din tot sufletul că Parlamentul nu va accepta orice, ci uh, nu se va opune, da, ci va veni cu o soluție, o soluție mai bună, care să se bazeze pe consensul obținut la nivel uh, de Parlament. Sper că lucrurile vor merge în aceeași direcție și la Consiliu. După cum, spuneam, uh, după cum spunea directorul general, și eu sunt convins că Consiliul citește cu mare atenție pozițiile noastre și este foarte conștient de ele. Și încă ceva. Membrii Parlamentului sunt reprezentanți ai partidelor aflate la nivel național, fie la guvernământ, la guvernare, fie în opoziție. Parlamentul European nu e așa, nu cadă din, nu pică din cer, ci reprezintă până la urmă partidele politice din statele membre. Deci asta trebuie să înțeleagă și Consiliul, că jocul politic e mult mai complicat decât ar crede ei. Eu sunt optimist. Cred că ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți progresăm și cred că suntem, nu știu, mai capabili să ajungem la o poziție comună. Cum, uh, cum spunea și domnul uh, Kölmel, e clar că avem nevoie de buget, nu putem să mm, renunțăm complet la CFM. Nu suntem proști, nu suntem naivi, bugetul începe în 2021. Propunerea uh, noastră a fost uh, să încheiem negocierile înainte de alegeri. Dacă nu le-am încheiat, nicio problemă. Mai avem timp. Putem să discutăm pe tot parcursul anului 2020 despre buget. Nicio problemă. Deci, iată, jocul politic a început. Mulțumesc. Bien sûr. Bien sûr. Au fond, la... Mulțumesc. Într-adevăr, marea diferență între Consiliu și Parlament este aceea că Parlamentul Parlamentului îi pasă într-adevăr de Uniunea Europeană. Cu asta ne ocupăm. La Consiliu există miniștri care se ocupă mai întâi de toate de o grada națională și uh, care se întâlnesc din când în când pentru a discuta despre Europa. În ceea ce privește bugetul, n-au venit cu cine știe ce propuneri. 1,1% uh, din PIB uh, Uh, asta reprezintă, din PIB-ul statelor membre, asta reprezintă bugetul european și trei pătrimi din, aceste, din acest procent ajung până la urmă din nou la statele membre. Cred că una dintre marile provocări ale Parlamentului European va fi aceea de a se asigura că fondurile necheltuite corect la nivel național se întorc la Uniunea Europeană. Parlamentul European va trebui să demonstreze că bugetul european nu are drept uh, rol suplimentarea cheltuierilor uh, din bugetul național. Nu aceasta este, este vocația uh, bugetului Uniunii uh, Europene. Acestea fiind spuse, haideți să, începem, să, să încheiem discuția pe marginea CFM-ului pentru dimineața aceasta. Cred că putem fi mândri de cele obținute, putem să fim mândri de faptul că n-am, n-am votat uh, CFM-ul 2021-2027 înainte de uh, alegerile europarlamentare. Iată, viitorul Parlament va avea posibilitatea de a veni cu propriile sale Uh, puncte și deziderate. Trecem acum la prezentarea studiului prezent, uh, propus de Jens Geier. Este vorba despre studiul uh, pe tema finanțării inovării de către bugetul european. Este o temă foarte importantă. Jens Geier mi se va alătura peste câteva minute. Eulalia uh, Rubio de la Institutul Jacques Delors uh, va ni se va alătura și, de asemenea, Marta Pilati de la EPC va fi alături de noi. Deci bugetul european este menit a rezolva, a ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea noastră, fie că vorbim despre schimbările climatice, fie că vorbim despre energie, fie că vorbim despre rarefierea resurselor, sănătate sau îmbătrânirea populației. Deci, inovația trebuie să fie în centrul uh, politicii Europa 2020 în ce măsură s-a întâmplat lucrul acela, acesta, care sunt lecțiile pe care le putem învăța pentru următorul CFM. Asta ne vor spune experții noștri, care vor avea maximum 15 minute la uh, dispoziție pentru a face această prezentare. Asta pentru ca mai apoi uh, să putem dezbate pe marginea subiectului timp de 30 de minute. Voi da cuvântul mai întâi de toate doamnei Pilati? Nu, doamnei Rubio. Doamna Rubio, aveți cuvântul. Mulțumesc, fac prezentarea în uh, engleză pentru că totul a fost uh, redactat în engleză. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să prezint acest uh, studiu care a fost elaborat de Institutul pentru Gen, IPC și Institutul JDI de la Berlin. Obiectivul studiului a fost de a evalua modul în care CFM-ul actual, bugetul european actual, sprijină inovația mai ales uh, după orizontul 2020. Apoi am vrut să analizăm abordarea față de inovație în propunerile CFM ale Comisiei pentru 2021-2027 și uh, să formulăm recomandări pentru maximizarea utilizării finanțării pentru inovație în următorul CFM. Am elaborat 5 uh, sarcini sau 5 obiective specifice a trebuit să estimăm uh, suma finanțării europene care oferă direct sau indirect sprijin pentru inovație, să explorăm sinergiile cu diferitele fonduri sau surse de inovație în bugetul european, apoi să evaluăm funcționarea și impactul parteneriatelor Uniunii Europene în sprijinul inovației, să explorăm uh, rolul uh, instrumentelor financiare ale UE și ale garanțiilor financiare, bugetare în sprijinul inovației și să analizăm abordarea față de inovație în uh, propunerile Comisiei pentru următoarea perioadă de programare. Studiul uh, a fost derulat în perioada ianuarie-martie 2019 și s-a bazat pe o combinație de metodologii. Uh, analiza literaturii de specialitate, cercetare de birou, um, reglementări, regulamente, valori la jumătatea mandatului, documente de politică și așa mai departe și 30 de interviuri cu oficiali uh, din comisie, BEI, EIF, uh, membrii ai uh, Curții Europene de Conturi, OCDE și așa mai departe. Prima problemă pe care am întâmpinat-o în acest studiu a fost că am realizat că nu există o înțelegere comună a inovației care să stea la baza tuturor programelor europene care au un impact asupra inovației. Prima sarcină preliminară pentru noi a fost uh, să stabilim uh, un cadru conceptual și metodologic pentru a evalua toate aceste programe cu o dimensiune de inovație. Și așa am venit cu o definiție a inovației. Ne-am uitat uh, la manualul um, OCDE de la Oslo, care reprezintă sursa noastră de inspirație. De altfel însă, acest manual este un pic cam uh, larg pentru că definește inovația drept orice uh, schimbare care presupune o noutate pentru actorul care operează. Deci există această dimensiune de subiectivism. Noi am uh, încercat să ne concentrăm doar pe schimbările de ultimă oră din sectorul sau domeniul de politică în care operează actorul respectiv. Și am uh, venit cu o taxonomie a posibilelor acțiuni de finanțare a inovației. Uh, Finanțarea pentru inovație include toate finanțările menite să ofere sprijin pentru generarea, implementarea și difuzarea inovației. Difuzarea inovației este foarte importantă și, de altfel, o parte importantă a bugetului european sprijină uh, implementarea inovațiilor deja comercializate. Și avem cinci categorii de finanțare. Avem uh, o categorie de finanțare pentru uh, firmele inovatoare și avem și câteva opțiuni metodologice, de exemplu în categoria finanțare directă pentru acțiunile mm, de cercetare, dezvoltare și inovare și excludem aici cercetarea de bază pentru că nu face obiectul uh, inovării. Am aplicat această metodologie pentru a mm, analiza programele europene cele mai importante care oferă sprijin pentru inovație, conform rapoartelor Comisiei. Noi am făcut doar niște estimări brute ale acestor uh, finanțări pentru inovare pe baza datelor disponibile privind alocările. Ne-am concentrat pe intenție, pe finanțările menite să sprijine inovarea, dar nu am avut uh, timp să verificăm dacă există și un impact asupra finanțării. Am analizat doar uh, programele bugetare cele mai importante ale Uniunii Europene, care de obicei au un impact potențial asupra inovației care este rezultatul analizei noastre. Ei bine, iată, am ajuns la această cifră, 150 de miliarde de euro ca sprijin pentru inovație în cadrul CFM-ului actual, reprezentând aproximativ 14% din bugetul actual, din care 62 de miliarde din orizontul 2020. Vedeți că nu tot bugetul este pentru orizontul 2020, pentru că am eliminat bugetul pentru cercetare fundamentală, 53 de miliarde de la uh, FEDER și 33,3 miliarde din alte programe UE. Look per sectors and we... Am analizat și situația pe sectoare și am realizat uh, că majoritatea fondurilor din orizontul 2020 oferă sprijin pentru inovație în domeniul energiei, transportului și climei. Vedeți acolo cifrele aferente și în domeniul spațiului, dar și în domeniul uh, agriculturii, pescuitului, dezvoltării rurale, uh, sănătății și um, aspectelor sociale, securității și apărării. Acestea sunt uh, estimările brute pe care le găsiți oricum în uh, tabelele din uh, studiu. Am analizat apoi în detaliu sinergiile. Am încercat să explorăm cum uh, se completează aceste surse diferite de finanțare, dacă au aceleași obiective și așa mai departe. Am analizat sinergiile între două surse principale de finanțare, Orizontul 2020 și ESIF, în special uh, FEDER. Au fost făcute foarte multe eforturi în ultimii ani pentru a crește sinergiile între diferitele surse de finanțare și, de asemenea, am făcut acest lucru prin strategiile de specializare inteligentă. Uh, de asemenea, regiunile trebuiau să coordoneze mai bine uh, finanțarea din Orizontul 2020 și ESIF cu alte surse de finanțare, dar potrivit analizei noastre, și potrivit interviurilor pe care le-am desfășurat, în practică soluțiile sunt destul de limitate din diferite motive. Există în continuare diferențe de reglementări care împiedică combinarea acestor fonduri. Apoi, uh, lumea nu cunoaște uh, care sunt sursele de finanțare. De exemplu, autoritățile de management pentru FEDER nu cunosc foarte bine programul Orizontul 2020 Apoi există și uh, diferențe în ceea ce privește acoperirea geografică. Cea mai mare finanțare de la ESIF merge către regiuni care nu primesc uh, și finanțare din orizontul 2020. Deci e mai greu să se facă această combinare și aceste sinergii. Am analizat apoi uh, toate celelalte programe care au legătură cu inovația. Am ținut cont și de diferitele provocări ale societății și am vorbit despre finanțarea aferentă pentru fiecare provocare. N-am avut timp să pun detalii despre toate aceste provocări, dar uh, găsiți mai multe informații în studiu. Uh, oricum, există un uh, potențial de nevalorificat de a folosi uh, finanțarea din orizontul 2020 pentru inovație și asta în domeniul energiei, securității, transporturilor, utilizarea mecanismului conectarea Europei pentru a implementa tehnologii inovatoare. Vorbim și despre utilizarea um, Fondului Social European, Acestea sunt lucruri care sunt menționate în preambuluri, sunt menționate ca promisiuni sau ca potențiale, dar până la urmă nu se materializează pe cât ne-am dorit de mult. Există, pe de altă parte, o coordonare destul de uh, slabă între diferitele niveluri de finanțare. Există regiuni uh, care au ales uh, specializarea inteligentă, însă finanțarea nu este întotdeauna pe măsură. Și în unele cazuri uh, specifice există un risc de duplicare sau suprapunere cum am observat, de exemplu, în domeniul securității sau în domeniul cercetării pentru securitate cibernetică. Uh, in the case of EU partnership în ceea ce privește parteneriatele UE pentru sprijinirea inovației, ni s-a cerut să evaluăm funcționarea acestor parteneriate. După cum știți, sunt foarte multe astfel de parteneriate. Există cinci categorii diferite de parteneriate care sunt utilizate pentru a sprijini inovația și care sunt sponsorizate de Uniunea Europeană. Avem uh, platforma mm, europeană de tehnologie, inițiative tehnologice comune, parteneriatele public-privat, mm, KICS, care sunt mm, sublin, sub, sprijinite prin această finanțare. Nu am avut timpul să evaluăm funcționarea acestor parteneriate diferite, ci am uh, ales să ne concentrăm pe cele care primesc finanțare directă de la bugetul european. Vorbim aici despre JTI, uh, CPPP și KIX. Acestea sunt uh, diferite. Acestea sunt modalități de intervenție pentru orizontul 2020. Deci unele părți din orizontul 2020 sunt implementate cu ajutorul acestor parteneriate. În cazul KIX, ele sunt uh, finanțate direct um, din alte surse și reprezintă peste 20% din finanțarea pentru Orizont 2020. Este un procent foarte important. Evaluarea noastră se regăsește în detaliu în raport. Nu avem decât un sfert de oră la dispoziție, așa că am să vă prezint pe scurt concluziile. Prima concluzie a fost că sunt peste 100 de parteneriate public-privat astăzi. Deci trebuie să raționalizăm uh, peisajul acestor parteneriate, pentru că unele se suprapun și lucrează pe aceleași subiecte. Pe de altă parte, principala concluzie nu, nu e scris aici, dar um, este că și-au atins obiectivul. Există efect de multiplicare, există efect uh, de consolidare de rețele, dar există și riscul de uh, blocare, în sensul că odată creat, uh, un astfel de parteneriat este foarte greu de desființat. Și obiectivele Uniunii s-ar putea schimba și de aceea e foarte mm, problematic acest efect uh, de, de blocaj. Uh, s-ar dori poate să se financeze și alte programe, însă nu se mai poate pentru că există acest, acest blocaj. În ceea ce privește KIX, propunerea de valoare trebuie să fie uh, clarificată. Uneori acestea au uh, misiuni diferite și chiar contradictorii. Ele trebuie să promoveze triunghiul cunoașterii și să uh, promoveze relațiile între educație, cercetare și inov- inovație. Dar, pe de altă parte, trebuie să sprijine și inovația generată de piață și în cele din urmă să devină independente financiar pe termen lung. Așadar, există sprijin de la EIT, dar trebuie să devină și independente financiar. E greu uh, să stabilim uh, o complementaritate între aceste diferite obiective. Apoi am vorbit despre parteneriate care au efecte importante în crearea de rețele. Rețelele schimbă informații și cunoștințe și de aceea sunt foarte utile. Apoi trebuie să existe o agendă comună, strategică, între diferiții parteneri implicați în aceste parteneriate. Sigur că există anumite efecte, dar sunt greu de evaluat. Și pe de altă parte, PPP-urile trebuie să fie mai bine integrate în uh, celelalte activități ale programului cadru. Legat de garanțiile financiare și instrumentele europene de sprijinire a inovației, am făcut o estimare să vedem uh, uh cât de mult sunt sprijinite aceste instrumente în domeniul uh, RDI. Suma este oarecum în jurul a 11 miliarde. Uh, Uh, cea mai mare parte a sprijinului vine de la EFSI și apoi de la InnovFin. Există și alte instrumente care se încadrează în gestionarea partajată și care pun accentul pe cercetare și inovare. Evaluarea ne-a arătat că acestea au mers bine. Dacă facem comparația cu perioada de programare anterioară, 2007-2013, a existat o îmbunătățire. A fost mai bine decât înainte. Și, bineînțeles, și crearea EFSI a generat mai mult volum pentru a sprijini activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, RDI. Dar uh, în perioada următoare de programare e loc de mai bine. Există o problemă legată de uh, Inofin Smeg este un instrument care sprijină intermediarii financiari uh, care oferă sprijin pentru IMM-urile inovatoare și uh, criteriile de eligibilitate utilizate în Inofin Smeg sunt foarte mm, vaste, sunt foarte ambigue. O parte din acest sprijin merge către firme neinovatoare sau firme cu un potențial mic de inovare. Apoi există o coordonare destul de slabă cu schemele naționale. Nu există prea multe informații despre sumele alocate din aceste scheme și, prin urmare, nu există o articulare între aceste demersuri. Am observat de asemenea că Uh, Inofin a fost creat în 2014, apoi în 2015 a fost creat EFSI. Uh, deci au existat oarecare suprapuneri între EFSI și Inofin. Unele acțiuni uh, finanțate anterior prin Inofin sunt acum finanțate prin EFSI. Și deci Comisia a decis să facă o simplificare ca să evite aceste suprapuneri și în mod inteligent au decis să folosească mai mult Inofin pentru a sprijini inovațiile cu risc mai mare și există foarte multe produse care sunt uh, cofinanțate și din EFSI și din Inofin, iar Inofin uh, este uh, utilizată pentru uh, investițiile cu un risc mai mare. Unele interviuri au um, evidențiat anumite dubii legate de creșterea sprijinului pentru inovație în noul CFM există o garanție parțial finanțată. Avantajul Inofin uh, față de EFSI este că este 100% finanțat, adică uh, poate fi uh, folosit pentru situații problematice. Alții contestă această situație, spun că va exista o schemă unică și atunci există o marjă redusă de diversificare a profilurilor de risc și de aceea uh, există îndoieli legate de capacitatea de a menține sau de a crește sprijinul pentru inovațiile de risc ridicat și riscul este ca finanțarea uh, să meargă către companii nu foarte inovatoare. Apoi, o altă concluzie este că uh, firmele foarte inovatoare în faza de expansiune nu primesc foarte mult sprijin și deci Uniunea Europeană trebuie să ofere mai mult sprijin pentru firmele foarte inovatoare. Și vă spuneam că nu se oferă foarte mult sprijin, deși există mecanisme de sprijinire a startup-urilor și a firmelor uh, foarte inovatoare care generează produse inovatoare. Dar odată ce aceste produse sunt create și odată ce firmele sunt uh, înființate, e foarte greu uh, să se extindă doar cu finanțarea pentru lansarea pe piață. Deci ar trebui să existe niște instrumente care să ajute aceste firme să se extindă. Și apoi au fost uh, interviuri care au spus că um, regulile de implementare aplicate produselor intermediate sunt foarte complexe și de, prea detaliate pentru beneficiarii finali. Înainte de a trece la recomandări, Aș vrea să vă spun care este abordarea pentru finanțarea pentru inovare în propunerile Comisiei pentru noul CFM. Dacă vă uitați uh, la programe, ne așteptăm la o creștere de 43% în termeni reali și mă refer aici la investițiile în cercetare, inovare și digitalizare. Deci, practic, va fi mai multă finanțare. Apoi se pune mai mult accentul pe sprijinirea uh, inovațiilor uh, revoluționare uh, care creează noi piețe. Practic ne aflăm într-o eră de inovații radicale și trebuie să facem un efort în acest sens. Și tocmai acesta este motivul din spatele creării EIC, adică Consiliul European pentru Inovare. Vrem de asemenea să avem o abordare mai strategică prin crearea de misiuni. Există o voință clară de a consolida sinergiile între programe, dar dacă ne uităm la regulamentul uh, programului de buget, uh, nu există reguli care să încurajeze aceste sinergii. Deci ar trebui să fie incluse mai multe reguli care să faciliteze sinergiile între diferitele programe de finanțare. Și, în fine, există o dorință și o voință de a raționaliza uh, cadrul parteneriatelor pentru inovare. Și acum am să trec și la recomandări. Am formulat șase recomandări în studiul nostru. Prima, recomandăm comisiei să exploreze posibilitatea de a crea o metodologie care să monitorizeze sumele um, alocate din bugetul european pentru sprijinirea inovației. Deci avem nevoie neapărat de o metodologie de urmărire, pentru că acum nu există. Și avem uh, nevoie de ceva de genul uh, metodologiei de urmărire a acțiunilor climatice. Trebuie să avem măcar ceva Uh, care să ne spună asta este finanțare pentru inovație, asta nu este. Și apoi vrem să avem o înțelegere comună a inovației care să se aplice în toate programele bugetare. Și trebuie să ne asigurăm că regulamentele Uniunii Europene identifică în mod explicit care sunt obiectivele de inovare. Și trebuie să se aloce uh, specific sumele respective. Am descoperit că în multe cazuri um, se oferă finanțare pentru inovație, dar de multe ori nu se știe dacă acea finanțare a avut un uh, rol de transformare, dacă chiar, s-a, dacă chiar a generat uh, inovare și de aceea recomandăm ca de fiecare dată când se finanțează inovația să se scrie în mod explicit care este logica de intervenție, care, care este impactul scontat al finanțării respective, care sunt mecanismele și care sunt indicatorii de evaluare a materializării impactului respectiv. În al treilea rând, recomandăm uh, facilitarea sinergiilor între diferitele programe de finanțare prin includerea unui temei legislativ um, relevant, ceea ce nu se întâmplă de fiecare dată. 4. Recomandăm să se țină cont de condițiile cadru generale atunci când se evaluează utilizarea finanțării pentru inovare în UE. Pentru că în multe domenii de politică, finanțarea nu a fost principalul factor al inovației. Stimulentul pentru inovație a fost, de fapt, politica generală sau cadrul de politică general. Lucru clar în uh, domeniul energiei și uh, climei. Au existat obiective clare de eficiență energetică care obligă firmele să inoveze pentru a-și reduce intensitatea energetică. Deci avem nevoie de același uh, raționament uh, și în cazul investițiilor în agricultură, în apărare, securitate. Deci trebuie să avem uh, această perspectivă de ansamblu a condițiilor cadru. Recomandarea 5 corelarea PPP-urilor europene în cercetare cu misiuni pentru a crește accentul strategic și orientarea către impact. Uh, și trebuie să ne gândim la modalități de a um, finaliza PPP-urile dacă nu mai sunt relevante pentru misiunile noastre, ca să evităm acel efect de blocaj. Și șase, trebuie să redefinim instrumentele mm, determinate de piață pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale. Deci, practic, trebuie revizuite criteriile de eligibilitate pentru sprijinirea IMM-urilor și va trebui să ne gândim și la modalități uh, de combinare a finanțărilor din diferite surse pentru IMM-uri. Pentru că la început uh, IMM-urile primesc sprijin, dar nu primesc apoi sprijin pentru extindere și trebuie să evaluăm dacă fondul InvestEU va avea capacitatea de a sprijini inovații um, radicale, foarte riscante, așa cum ne dorim. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Merci, madame. Merci pour cette présentation. Mulțumim pentru această prezentare foarte clară, spune președintele. Mulțumim pentru recomandări. Ieri seara am votat în legătură cu programul Invest EU. Adică întrebarea e dacă există un impact al recomandărilor asupra EU. Acum, domnul raportor Gaier, care uh, ați, uh, v-ați dorit uh, acest studiu, această prezentare, poate că doriți să ne împărtășiți comentariile dumneavoastră. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, cu cea mai mare plăcere. Ideea pe care am avut-o în momentul în care, alături de alții, am creat această schiță pentru studiu, a fost necesitatea de a studia programele finanțate din Uniunea Europeană Uh, dincolo de cele evidente, programe care ascund uh, potențial în domeniul inovării, să zic așa. În momentul în care decidem programele Uniunii Europene, în momentul în care le alocăm fonduri, trebuie să le explicăm uh, cetățenilor europeni care sunt obiectivele noastre și să le explicăm de asemenea dacă ne-am atins obiectivele. Ideea a fost aceea de a, a sublinia potențialul de inovare din acele programe care nu sunt neapărat a, a, direct adresate inovării. Și din acest punct de vedere, studiul cred că a fost de mare ajutor, de mare ajutor nu neapărat pentru activitatea noastră, ci pentru activitatea altor comisii, precum Comisia ITRE, deci, pe baza acestui studiu se poate stabili clar care sunt uh, programele pe care trebuie să le, să le finanțăm în continuare și uh, putem afla ce anume putem face cu adevărat pentru a măsura uh, gradul de inovare pe care îl promovăm. Pentru că, iată, asta a, a stabilit studiul și anume că nu deținem instrumentarul necesar pentru a calcula Uh, potențialul de inovare nu neapărat uh, la nivel de, de bani alocați, ci uh, în special la nivel de legislație promulgată. Mie mi se pare foarte, foarte interesant subiectul acesta. Uh, Um, întrebarea ce inovare este asta, cui este inovarea aceasta, care sunt uh, tipurile de uh, inovări pe care le putem uh, promova la nivel societal, e bine, toate temele acestea mi se par foarte importante pentru politica europeană. Pentru că asta, asta e important să discutăm. Ce anume obținem prin politica noastră și discuția aceasta trebuie să se uh, poarte nu doar la Comisia de Control Bugetar sau mai știu eu ce comisie dedicată subiectului acestuia, ci și la nivelul comisiilor care se ocupă de promulgarea actelor legislative. Deci trebuie să vedem ce anume obținem printr-o lege Trebuie să vedem dacă o lege este neapărat necesară pentru inovare sau este chiar atât de novatoare precum uh, speram. Deci, pentru activitatea politică, consider că studiul acesta vine cu o serie de idei uh, foarte, foarte bune, cu o serie de uh, sugestii de cea mai bună calitate. După aceea, sinergiile sunt un subiect esențial, aș zice. Și trimiterea la aceste PPP-uri finanțate de Uniunea Europeană, da, ideea asta este foarte, foarte interesantă, vreau să o explorez în continuare, dar de, de fapt sunt o mulțime de idei incluse în acest studiu care sunt foarte importante pentru activitatea mea uh, politică și pentru activitatea noastră a tuturor, trebuie să le discutăm în continuare, mulțumesc! Da, mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc pentru studiul uh, exhaustiv și foarte bun. Cred că dumneavoastră v-ați referit uh, la două informații foarte importante. Una, că nu există o coordonare cu programele la nivel național de acest gen și, în al doilea rând, uh, îndoiele în legătură cu capacitatea de a menține sau crește suportul pentru inovații cu risc crescut. Totuși, Europa este în întârziere față de investițiile în inovare din China, din SUA. E un aspect foarte important. Deci, ce putem face mai mult pentru a susține nu doar inovarea de risc înalt, ci să o susținem la timp și la un nivelul necesar. Și de asemenea, firmele inovatoare în faza de expansiune. Știm, avem multe startup-uri, firme care sunt la început, dar avem apoi probleme cu dezvoltarea acestor firme. Există oare o cultură necesară pentru uh, această evoluție? Ce facem pentru a uh, susține toate aceste firme. Merci. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Foarte interesant raportul, uh, exhaustiv și cred că da, conține un, o serie întreagă de observații foarte importante care, pe care le vom putea dezvolta, sper, pe viitor. Asta în următorul mandat al Parlamentului, dar nu știu dacă subsemnatul sau Regatul Unit vom mai fi pe aici sau nu. Însă, dați-mi voie să mă refer la unul din elementele în legătură cu care guvernul Regatului Unit măcar a, fost clar, a, a avut o poziție clară la negocieri, deși ar fi putut să adopte mai devreme. Deci, dorința de a se asocia măcar la programul Orizont 2020, dorință pe care și-a reiterat-o la negocierile CFM, la Consiliu. Asta va însemna, sigur, că acest buget va fi mai mare decât ar fi fost uh, dacă, dacă ar fi fost fără acest angajament. Va trebui să vedem rezultatul final, dar măcar uh, e bine să menționăm asta aici. Sunt două chestiuni care au ieșit în evidență, cred eu. În primul rând, natura bugetului FEDER și nivelul uh, la care el contribuie la inovare cu 7%, Uh, aici așa estimează raportul. Cred că ar trebui să fie mai mare această contribuție. Uh, politica regională, politica de coeziune și susținerea față de investițiile în inovare. Cred că va trebui să examinăm asta mai de aproape și să încercăm să ne asigurăm uh, că acest gen de investiții se face în mod inteligent și susține, susține inovarea și e mai durabil decât unele investiții mai tradiționale în zona aceea, care s-au făcut în infrastructură și n-au fost întotdeauna neapărat uh, durabile. Și trebuie să întrebăm, avem nevoie sau nu să investim în, uh, de exemplu, transporturi? Avem nevoie de transporturi sau nu? Nu, sigur că e o, o, o, un domeniu unde se pot face investiții mai inteligente de la buget. Și mă întorc la uh, un lucru menționat de doamna Maledici, și anume că ne pricepem la inovare, la cercetare în Europa dar nu neapărat ne pricepem la a exploata resursele de cercetare și inovare în Europa, pentru că a fost o serie întreagă de dezbatere în ultimii ani și reiese din aceste dezbateri că capitalul de tip venture în Europa, deci de risc, e subdezvoltat și investițiile în el sunt subdezvoltate față de ce se întâmplă în SUA Eh, și investiții publice, mai ales în China, în acest domeniu. Și cum adaptăm această industrie și în Europa? E, unul din, eh, e una din provocările principale ale noastre. Și cum ne asigurăm că aceste investiții nu au ca rezultat doar o situație în care avem investiții publice prin Uniunea Europeană, prin fonduri naționale, și se privatizează profiturile uh, doar. Și bun, putem uh, recicla unele din produse. Cercetarea viitoare e una din provocările cu care ne confrunta și să sperăm că uh, vom continua și Trebuie să găsim o nouă perspectivă asupra bugetului din punctul de vedere al inovării. Poate un raport din propria inițiativă la începutul noului mandat al Parlamentului aș aduce o bună contribuție. Oricum, mulțumim pentru studiu. E foarte bine că ne-a fost prezentat. Merci, Monsieur Bricht. Mulțumesc, domnul Albrecht. Yes, I think I just uh, would like to take the, uh, to, to follow my... Uh... Da, mulțumesc ca urmare a ceea ce spunea uh, antevorbitorul meu, nu e vorba dacă FEDER și uh, Fondul de coeziune sunt uh, inovatoare sau nu, dar ce s-a menționat aici foarte important este sinergia dintre programele UE care susțin uh, inovarea și fondul de coeziune, fondurile regionale și asta e problema. Se poate utiliza rezultatul uh, cercetării în ceea ce facem noi? Da, sinergia, de exemplu, între Orizont 2020 și uh, cercetarea și inovarea sunt e limitată pentru că parcă sunt două uh, universuri diferite. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă în practică, proiecte practice pe, pe care noi încercăm să dovedim că sunt inovatoare. Trebuie să facem și un buget inovator ca să putem să-l utilizăm. Cam atât ar fi elementele de bază. Deci sinergia aceasta între diferitele politici din Uniunea Europeană și știm foarte bine, e complicat, E vorba de comisari diferiți, direcții generale diferite la comisie. Însă, în ziua de azi, când vezi ce se întâmplă în politicile de coeziune, tendința ar fi să se transfere bani de la politica coeziune spre alte programe. Și nu, tendința nu este spre această sinergie despre care vorbeam, deși asta este foarte importantă și vreau să o menționez aici. Mulțumesc! Merci, je vois pas d'autres... Mulțumesc, spune președintele, văd că n-am mai cerut nimeni uh, cuvântul. Mai spun eu ceva atunci. Uh, m-am întreținut cu responsabilii unui IMM inovator care doreau să beneficieze de instrumentul pentru IMM-uri cu 50.000 de euro aveau nevoie pentru a promova o inovare. Și am văzut ce nemulțumiți erau pentru că serviciile fac o evaluare, se obține o notă care e apropiată de nota începând cu care poți să beneficiezi de o subvenție și ceea ce părea să fie o bună intenție creează până la urmă decepție și frustrare și mă întreb oare procedurile noastre atât de riguroase și chiar arbitrare câteodată că nu sunt suficiente credite și atunci uh, ne acordăm note, ceea ce nu e așa simplu, cum pare. Și cineva poate fi sub barem sau peste barem. Credeți uh, că e o, proce- o procedură bună, doamnelor invitate? Și suprareglementarea asta, uh, la care și noi participăm, de fapt, e compatibilă cu, chiar cu noțiunea de inovare, întreb. Adică nu suntem cumva într-o lume prea reglementată, prea complicată, ca uh, să putem într-adevăr să impulsionăm uh, inovarea? Dacă totul e prevăzut dinainte, atunci cum intervine inovarea, experimentul? Nu e o contradicție aici în Europa. Și apoi, vă mai întreb, ați putut examina, că ați vorbit despre China, SUA, mecanismele de acolo, există acolo politici publice mai pertinente, mai eficiente? Doamnelor, aveți 5 uh, minute pentru a răspunde, vă rog ça c'est un défi. Hein? well, I, um, just two or three comments on what has been... Da, două, trei comentarii aș avea. Pentru cu inovarea de mare risc, sunt de acord. Cu viitorul CFM se va schimba ceva, și anume contextul pentru inovare cu CFM-ul actual, vorbim de 2014, uh, vorbim de încă de criză și Mm, logica acestor fonduri era să se creeze volum, dar să se și susțină firmele care veneau cu inovații, dar să existe și un efect contraciclic și din cauza crizei, că cele mai afectate au fost firmele care doreau să inoveze. Și uh, nu, li se, nu li se acordeau credite. Dacă citiți uh, raportul anual, nu toate firmele inovatoare de astăzi mai au asemenea constrângeri. Uh, E un sondaj foarte interesant uh, care spune că, de exemplu, firmele inovatoare care se numesc adaptori, adică firmele care adaptează inovațiile comercializate de alții, care și ele sunt inovatoare pentru că e ceva nou pentru ele, adaptează ceva. Deci ele nu mai uh, nu sunt mai nu au mai multe constrângeri decât firmele normale. Deci, întrebarea e, continuăm să, să finanțăm aceste firme care nu sunt neapărat următoare, e întrebarea pentru SMEG. Radical high... Sau uh, să, concentreze, să se concentreze pe inovarea de tip radical, uh, de tip high skill, unde, după cum spuneați, Europa e în întârziere. Deci trebuie să ne gândim la asta când ne gândim la acest pachet de instrumente financiare. Cred că prioritatea ar trebui să fie inovarea, dar nu înseamnă că Europa nu trebuie să facă nimic pentru uh, a spori inovarea. Trebuie să facă, dar asta în plus față de domeniul național, deci poate trebuie pus mai mult accentul pe aceste țări în care știm că există mai multe constrângeri la nivel de creditare pentru firme în general sau sunt uh, mai puțin elemente de susținere de la nivel național pentru aceste firme. Ce privește instrumentele financiare, deci trebuie să eh, ne gândim eh, în direcția asta. Sau cel puțin asta vă sfătui eu. Cât despre întrebarea referitoare la dezvoltarea acestor firme tip startup, asta a fost tot menționat în raport, avem și acolo o problemă că uh, se fac eforturi pentru a sprijini capitalul de risc, tip venture, și am menționat asta. EF a făcut multe pentru a extinde tale capital, piețe de capital de acest gen, dar nu e suficient. Putem compara cu China și vedem că încă nu s-a făcut de jos. Un lucru pozitiv în anii recenți e că S-au făcut multe eforturi ca să se reducă fragmentarea împreună cu băncile de promovare la nivel național. Asta e foarte bine. Una din problemele și, și acolo cu care se confruntă și acest nivel este fragmentarea, că avem piețe de capital diferite. Dacă ar fi o piață unică, ar fi mult mai bine. Deci, iată, o evoluție pozitivă. Cât despre sinergii între Fed, Orizont 2020, care au fost menționate, un lucru interesant care reiese din studiu e că Există și percepții diferite în ce privește beneficiile în legătură cu natura sinergiilor. Dacă vorbești, depinde dacă vorbești cu DigiRegis sau cu DigiResearch, și am perceput acest lucru că uneori DigiResearch înțelege sinergiile ca ceva, trebuie, ca o aliniere la Phase 2 sau Orizont 2020. Bine, iau un argument, spun că trebuie să acționăm reciproc. Dacă obiectivele Orizont 2020 sunt foarte îndepărtate de prioritățile regionale, atunci sigur că există o limitare naturală a, a posibilităților de a acționa pentru a crea sinergii. Ne gândim la această limită naturală a capacității de a crea sinergii, pentru că sunt programe total diferite și, în al doilea rând, sigur că uh, Digiregio are dreptate când spune că sinergiile nu trebuie să fie unidirecționale, fără să se alinieze la Orizont 2030. Poate și Orizont 2030 și-a făcut deja, de altfel, eforturi ca să se alinieze și la regiunile care au uh, dificultăți de a avea acces la Orizont 2020. Și apoi, da, nemulțumirea firmelor care nu au acces la piață. Cred că uh, eticheta asta excelenței avea următoarea logică proiectele care au ajuns aproape la nivelul de a beneficia de finanțare trebuie ajutate ca să aibă acces la alte tipuri de finanțare. Dar, în practică, de, problema e că lucrurile nu au prea funcționat pentru că sunt și acolo logici diferite. Dar e adevărat că trebuie să ne asigurăm că programele uh, trebuie să fie bine evaluate și să se găsească surse alternative de finanțare. Monsieur Gaillard, prescripteur de cette étude tout Președinte, domnule Gaier, mai aveți observații față de acest studiu foarte interesant? Se pare că nu, foarte bine. Mulțumim, doamnelor, pentru un raport de calitate prezentat foarte bine, iată, cu recomandări care cu siguranță au ajutat pe coraportorii programului Invest EU. Iată, vorbesc sub controlul domnului Fernandez aici. Bun, acum vom trece la uh, vot. Avant de voter, je suggère que l'on fasse un test.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 a votat toată lumea, se pare că încă nu. Monsieur Depré. Uh, président, nous sommes deux, monsieur que... Domnule Depré, suntem două persoane aici care nu avem cartela de vot. Eu totuși să se știe că am votat pentru și domnul Kelmel la fel. Foarte bine. Bun. Deci uh, va trebui să adăugăm două voturi. Că la decizia de ce este foarte pozitivă, și et que les deux voix de M. Colmel et de M. Da. Deci, uh, sigur că vom ține cont de voturile domnului preș, domnului Colmel. Bun, acum trebuie să votăm uh, asupra unui punct care mă face să spun că în conformitate cu deciziile coordonatorilor, după procedura scris, avizul referitor la modificarea capitalului Băncii Europene de Investiții, la propunerea legislativă a Consiliului, ca să țină seama de uh, creșterea de capital subscris de Polonia și România, deci avizul acesta e prezentat în cadrul procedurii simplificate, fără amendamente pe baza articolului 50, 1. Asta înseamnă că respectivul aviz nu va fi supus la vot și va fi considerat ca fiind adoptat uh, la încheierea dezbaterii noastre, cu excepția cazului în care cineva se opune. Poate doamna Gardia Sabal, care a pregătit acest aviz, uh, ne poate vorbi despre conținutul acestui aviz. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente es un... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr e o procedură nu doar simplificată, ci chiar și simplă, pentru că dată fiind presupusa ieșirea Regatului Unit, s-a modificat și capitalul Băncii Europene de Investiții și ca întotdeauna am solicitat ca în ciuda acestei ieșiri a Marii Britanii, să încercăm să substituim acest capital al, al Regatului Unit cu nou capital subscris uh, de către alte țări. Avem un prim pas, timid, așa, deci se înregistrează o sporire a participării a Poloniei și a României. Porque fundamentalmente cuando România și Polonia... Asta pentru că, practic, când România și Polonia au intrat, au subscris foarte puțin capital Uh, în legătură cu PIB-ul lor când au intrat în Uniunea Europeană. Din fericire, atât Polonia cât și România au registrat o creștere destul de importantă a PIB-ului respectiv. Deci, uh, iată, se poate profita de această marjă de manevră și se modifică și cota lor de participare. Deci, uh, importantă nu e neapărat partea procedurală, ci să profităm din nou de ocazie ca să spunem că dacă până la urmă se va întâmpla acest Brexit, atunci BEI sau statele membre ar trebui să acopere partea asta de, a capitalului pierdut prin ieșirea Regatului Unit și să mențină totuși la un nivel important investițiile în Uniunea Europeană. Cam atât. Merci. Qui souhaite... Mulțumesc. Cine mai dorește să intervină pe marginea acestui aviz? Alors, s'il n'y a pas d'opposition. Deci, dacă nu există obiecții, de fapt, haideți să vă întreb, să opune cineva acestui <laughs> aviz? Nu, atunci îl considerăm adoptat. Și o felicităm pe doamna raportor. Nu avem transferuri la secțiunea 3 din bugetul pe 2019, deci îi dau cuvântul domnului Rubich pe tema transferurilor cu siguranță propuse la celelalte secțiuni. Patru transferuri. herzlichen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Primul domeniu este transferul C3 la Parlament. Trec acum la engleză. Deci, 100 de mii de euro de la 3200 se, uh, sunt transferați la secțiunea 16-12. Această acest transfer este necesar dată fiind, dată fiind evoluția proiectului uh, finanțat din 16-12. Acum trecem la C4. 400 de mii de la conferen- conferințe, întruniri uh, sunt transferați la crearea de capacități uh, parlamentare în state terțe și achiziția de expertiză. Este posibilă prin acest transfer organizarea a cinci seminarii Uh, în state terțe. Sunt de acord cu acest transfer. După aceea trecem la transferul al cincilea, ca urmare a deciziei Consiliului cu privire la retragerea Regatului Unit, salariile trebuie să fie întărite, 1,7 milioane, 900 uh, uh, de mii pentru călătorii, 130 de mii pentru transport, 90.000 pentru uh, grupuri și uh, 3,8 milioane pentru asistenți și activitatea parlamentară. Se iau banii aceștia de la alocațiile uh, de tranziție și rezervele de urgență. Sunt de acord și cu acest transfer. Trecem la transferul 6. Este vorba despre 100.000 de euro care trec de la remunerații la Uh, secțiunea pentru uh, personal uh, pen, pensionat. Un funcționar s-a pensionat de curând, curând și are dreptul la această locație pentru anul 2019. Deci sunt uh, <laughs> de acord și cu acest uh, transfer. Deci, atât din partea mea, domnule președinte, aștept comentariile dumneavoastră. Les rapporteurs fictifs ont-ils des observations? Raportorii din umbră au observații? Mm, ça pare că nu. Mai dorește cineva să se exprime pe marginea subiectului? Mm, Se pare că nu. Prin urmare, domnule Rubich, C3, C4, C5 și 6 pot fi aprobate, uh, C3, C4, C6, îmi cer scuze, pot fi aprobate, dar pentru C5 avem nevoie de un vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 19 voturi pentru, unul împotrivă. Mai avem și uh, voturile domnului Depre și Kölmel. Mulțumim uh, domnului raportor. Doamna Holmeier uh, nu a cerut un vot pe marginea politicii imobiliare, dar doamna Holmeier are un proiect de prezentat. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succintă. Comisia verifică în momentul de față care dintre contractele de încheiere pot fi uh, prelungite. Există și contracte care nu pot fi prelungite. Astăzi vom vorbi despre MO 34 clădirea MO 34. O prelungire pentru această clădire este posibilă doar pentru maxim 2 ani. Mă bucur foarte mult că în uh, momentul de față Comisia Europeană ne oferă informații cu privire la proprietarii acestor clădiri, deci mm, acum știm dacă uh, proprietarii sunt legitimi sau sunt mai degrabă o căsuță poștală. Avem familia Rigmars din Bremerhaven, uh, proprietară a acestei uh, clădiri. Contractul a început în 93, la finele lui 2020 contractul va Uh, expira. Peste 5.000 de metri pătrați are această uh, clădire, mai există și câțiva metri pătrați arhive. Această clădire mai poate fi uh, închiriată 2 ani de zile și date fiind încercarea noastră de a folosi într-o manieră mai eficientă clădirile, de a construi eventual proprii clădiri în Bruxelles, Uh, va trebui să stabilim, deci, peste 2 ani de zile ce se va întâmpla și cu această clădire. Deocamdată este posibilă doar o închiriere, o prelungire a închirierii, a contractului de închiriere cu 2 ani. Vom primi informații suplimentare pe marginea acestui uh, contract. Cam atât pentru moment, domnule președinte. Mulțumim, doamnă raportor. Raportorii din umbră au posibilitatea să se exprime. Doamnă Hoffman, nu? Domnule Kölmel, nici dumneavoastră, domnule Dupre, nici dumneavoastră, nu vreți să interveniți? Cine mai dorește să ia cuvântul pe marginea acestei informații, acestor informații primite de la doamna Holmeier? Nimeni? Atunci vom încheia dezbaterea. Suspendăm ședința până la 11 și un sfert când va începe ședința noastră comună cu Comisia Cont. Ședința se suspendă.